cu statutul de europarlamentar. Haideți să trecem la dezbaterea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună de Uniunea Bancară, raportul Höckmark privind mecanismul de rezoluție a băncilor și a fondurilor de investiții și avem de asemenea o recomandare pentru o a doua lectură privind raportul Simon schema de garantare a depozitelor. Dar dau în primul rând cuvântul domnului Höckmark, raportor, pentru 4 minute. Doamnă președintă, astăzi trebuie să decidem bazele sectorului bancar european și a Uniunii Bancare Europene, de directiva privind mecanismul de rezoluție bancară reprezintă piatra de temelie în acest sens. Pe data de 11 decembrie anul 2013 am ajuns la un acord politic privind o nouă abordare legislativă. Până acum nu a existat o singură abordare când vine vorba de eșecul și de falimentul uh, băncilor la nivel european și deseori nu exista un asemenea mecanism la nivel național. Acum știm ce trebuie să se întâmple în momentul în care o bancă trebuie să fie lichidată în mod organizat asigurându-se un impact minim asupra contribuabililor. Se stabilește principiul recapitalizării interne, ceea ce înseamnă că acționarii și creditorii unei bănci sunt cei care vor trebui să suporte primii costurile. Se clarifică apoi responsabilitățile între, dif- între diferitele autorități naționale. Se afirmă de asemenea că acest mecanism al recapitalizării interne va reprezenta principala modalitate de rezolvare a problemelor. Nimeni pe viitor nu va mai putea uh, pleca de la premisa că contribuabilii vor ajuta bănci. Însă nu putem exclude posibilitatea intervenției autorităților publice pentru a garanta stabilitatea financiară și mă bucură faptul că am ajuns la echilibrul potrivit. Directiva privind crearea fondului de rezoluție bancară este parte din mecanismul unic de rezoluție și din uh, Uniunea uh, Bancară. Vor exista aceleași reguli peste tot în Uniunea Europeană și, doamnă președintă, acest punct este deosebit de important pentru că acest lucru înseamnă că acum când se poartă aceste discuții despre Uniunea Bancară în zona euro, nu riscăm să ajungem la o fragmentare a Uniunii Europene din punctul de vedere al băncilor, pentru că va exista o singură platformă de rezoluție a băncilor falimentare. Este un punct esențial la care trebuie să ne gândim pe viitor, pentru că puterea economiei europene și a piețelor financiare europene rezidă în posibilitatea de a acționa într-un mod unic și de a mobiliza toate resursele de pe toate piețele, astfel încât acestea să devină o singură piață financiară. Doamna președinte, într-o perspectivă pe un termen mai lung, astăzi uh, știm cât de Știm uh, cât de extinse sunt măsurile de reglementare a piețelor financiare și cred că ar fi util dacă am profitat de viitorii ani pentru a reflecta, să înțelegem cât de departe am ajuns, care sunt rezultatele pe care le-am obținut până acum și care vor fi rezultatele pe care le obținem după ce vom fi pus în aplicare acest nou cadru legislativ. Este foarte important să vedem cum vor funcționa piețele financiare după acest efort de reglementare. Cred că putem spune că acum punem uh, bazele unui sistem bancar stabil și creăm uh, oportunități pentru a lua unele decizii dinamice pe viitor, pentru că ne referim la uh, noi posibilități de gestionare a băncilor pe viitor managementul unei bănci, dacă va înțelege că pe viitor nu vor, nu, banca respectivă nu va mai fi atât de ușor salvată, probabil se va comporta mult mai uh, responsabil și astfel vom reveni la principiile economiei de piață în sectorul bancar. Am crescut uh, cererile de capital, de, de capital uh, propriu, uh, avem noi instrumente de, regle, de reglementare a produselor de investiții, a derivatelor și așa mai departe și dacă este să privim în urmă, cred că trebuie să recunoaștem că am realizat foarte multe lucruri și acum a venit momentul să vedem cum funcționează noul cadru de reglementare. Ar trebui să ne gândim puțin și la nevoile pe care le avem în continuare. Avem nevoie de o piață financiară dinamică și cel mai bun test va fi creșterea și buna funcționare a economiei europene. Eu sunt mândru de munca noastră și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru buna cooperare. Îți mulțumesc Elisa, Wolf, Filip, Vicky și echipelor dumneavoastră. Mulțumesc și secretariatului Comisiei Econ pentru expertiza cu care ne-a ajutat și doresc să mulțumesc și domnului comisar Barnier. Acum cred că am pregătit terenul pentru un uh, sector bancar european mai stabil și mai dinamic și acum cred că nu rămâne decât să așteptăm creșterea economică și crearea de locuri de muncă. La parola ora all'altro. Mulțumesc că are acum uh, cuvântul celălalt raportor, domnul, Simon, domnul Simon, 4 minute. Vă mulțumesc, doamnă președintă dragi colegi, cei care au uh, colaborat la acest uh, raport, dragi camarazi, au trecut cinci ani în care Parlamentul European a lucrat pentru a crea această uniune uh, bancară. Și am reușit acest lucru la timp, la sfârșitul acestui mandat legislativ și la timp și pentru contribuabilii europeni, pentru că prin această uniune bancară am reușit să luăm răspunderea de pe umerii contribu- contribuabililor și să punem această răspundere acolo unde, acolo unde își are locul. Și cred că responsabilitățile vor fi complet diferite în viitor când ne vom confrunta cu o nouă criză bancară. Am reușit împreună cu Comisia și cu Consiliul ca pe lângă crearea unui nou cadru de, re- de reglementare și altor instrumente să creăm acest mecanism de uh, garantare a depozitelor uh, bancare. Dosar de care eu m-am ocupat. Acest sistem, desigur, a trebuit să depășească anumite obstacole și am reușit acest lucru și Parlamentul European cred că poate demonstra astăzi că a a, nu a încheiat a, uh, acest dosar în prima lectură, ci am ajuns într-o a doua lectură, pentru că astfel am obținut foarte multe lucruri. Am obținut elemente cu care Consiliul nu a fost uh, de acord în urmă cu 2 ani și jumătate, 3 ani. Dacă mă gândesc pur și simplu doar la mărimea acestui fond de garantare a depozitelor bancare. Propunerea, propunerea inițială era la jumătatea sumei pe care am obținut-o acum. Deci avem o stabilitate dublă pentru contribuabile europene, avem o stabilitate dublă pentru uh, băncile europene pe viitor. Am obținut foarte multe lucruri când vine vorba de plata, de plățile făcute. În urmă cu doi ani s-a explicat că ar fi imposibil uh, să permitem unui uh, cetățean normal să aibă acces la proprii bani într-un timp scurt. Ei bine, exact acest, acest lucru l-am, uh, l-am uh, obținut și am obținut de asemenea ca, ca acest fond de garantare a depozitelor bancare să nu să nu fie accesat uh, atât de des cum se întâmpla în, uh, în PUT. Prin acest principiu al recapitalizării interne, arătăm foarte, uh, foarte clar că riscul nu mai trebuie purtat de contribuabil, ci de acționari de acționarii băncii respective. Deci am inversat întregul sistem. Înțeleg foarte bine că acum noul sistem trebuie să fie testat în realitate. Și înțeleg că unele aspecte, unele puncte trebuie um, reglementate fiind și pe viitor, dar eu sunt convins că pe viitor Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană și cu Consiliul vor reuși să, să facă aceste reglări fine pe viitor. Și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la munca pe marginea acestui dosar. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din uh, uh, umbră, domnului comisar Barnier și în mod special președinției lituaniene, care a avut curajul să pună din nou pe ordinea de zi acest dosar care părea că nu se mai uh, încheie niciodată și Cred că astăzi putem fi mulțumiți pentru că a venit momentul în care putem definitiva Uniunea Bancară în Europa. Este o zi foarte bună pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul reprezentantul Consiliului, ministrul Venizelos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, Cred că este un mare noroc și privilegiu pentru mine să vorbesc în numele Consiliului la această ședință extrem de importantă, în care se face un pas extrem de important înainte în direcția integrării și a Uniunii Bancare. Încheierea cât mai rapidă a Uniunii Bancare transmite un mesaj clar și robust tuturor celor care se îndoiesc de capacitatea Uniunii Europene de a depăși criza economică și de a face intervențiile necesare pentru a se asigura că sistemele financiare și economice vor funcționa corespunzător. Uniunea bancară este esențială dacă vrem să uh, rupem această legătură între bănci și datoriile suverane, care a fost, uh, de fapt, caracteristica crizei care a afectat Uniunea uh, atâția ani la rând. Este important dacă vrem să ne asigurăm că există lichiditate pe piețe, mai ales uh, în uh, piața serviciilor financiare din uh, zona Uniunii Europene. Uniunea bancară a durat mai puțin de 2 ani să fie creată și ea va permite Uniunii să iasă din criză mai puternică și reprezintă un pas important către Uniunea Economică și Monetară bazată pe solidaritate în jurul monedei euro și oferă cadrul de reglementare în care, uh, pe care se poate construi uh, Uniunea Bancară, uh, care va ce beneficii întregii Uniunii Europene și pieței unice. În ciuda acestui cadru de reglementare pe care l-am început în 2003, când am avut uh, directiva prin de capital. Acum uh, permitem ca toate băncile să aibă suficiente lichidități, suficiente bafere pentru a face față condițiilor de stres. Există obligații naționale care au fost introduse în acordul uh, Basel III. Din nou, e vorba de un acord de reglementare minimal care conține și schema, care include și schema de garantare a depozitelor. Asta înseamnă că vom evita problemele care pot uh, da naștere la instabilități. Asta înseamnă că deponenții au garanții pentru depozitele lor din bănci până la un anumit nivel și că nu vor rămâne fără niciun ban în cazul uh, insolvenței sau falimentului băncii respective și e important să existe prevederi pentru IMM-uri de asemenea și pentru autoritățile publice. anticipez în numele Consiliului că vom vedea că de această dată se va face acest pas important pentru o schema de garantare a depozitelor pe baza muncii comune făcute cu Parlamentul până la sfârșitul anului trecut. Suntem optimiști că vom trece de la o directivă privind garantarea depozitelor la un sistem european general de garantare a depozitelor și Cred că vom înțelege cu toții că acest lucru este necesar pentru Uniune și pentru zona euro. În ce privește uh, rezoluțiunea băncilor, acesta este un text important care susține Uniunea Bancară și face parte din edificiul general pe care Parlamentul trebuie să-l aprobe astăzi. El înseamnă că băncile vor putea să supraviețuiască în situații dificile, și că funcțiile de bază uh, bancare vor putea continua, iar procesul de rezoluție va fi uh, accelerat și costurile nu vor fi suportate în principal de contribuabil, ci de bancă și de acționarii acesteia. Uh, dați-mi voi să adaug un comentariu în ce privește dimensiunea de supraveghere, reglementarea mecanismului de supraveghere prevede supraveghere bancară în toată zona euro și în alte țări care doresc să intre în acest sistem. Asta se va extinde la băncile, așa numitele bănci sistemice, băncile foarte importante și va presupune cooperarea cu autoritățile naționale de supraveghere bancară. Asta înseamnă condiții egale, termen egal uh, de concurență într-o zonă uh, supravegheată și, de asemenea, în numele Consiliului salutăm faptul că putem uh, acum să încheiem un acord privind regulamentul, pentru că asta înseamnă că putem să uh, mergem mai departe și să avem această legislație extrem de importantă. Nu e secret că a fost un proces uh, dificil și cred că putem sublinia uh, că aceasta este o mare realizare. Dar sigur, niciun compromis nu va satisface pe toată lumea, dar totuși nivelul ambițiilor este foarte ridicat și cred că uh, pe această bază vom putea să obținem un acord pe care să-l acceptăm cu toții. Cum spuneam, este un scop foarte ambițios și suntem la doar un pas de această realizare extrem de importantă. Am creat garanțiile de bază pentru deponenți și pentru contribuabili care să ducă la stabilitate și să evite crize viitoare și pentru asta mulțumim călduros raportorilor și raportorilor din umbră și președintelui și membrilor Comisiei Econ și Parlamentului în general pentru uh, eforturile și contribuțiile extraordinare și sigur comisarului Michel Barnier care a jucat un rol crucial în tot acest, în tot acest proces. Mulțumim, mulțumim tuturor pentru eforturile pe care le-ați făcut și de asemenea lui Ian Turnada, ministrul care a prezidat Ecofinul în această Uh, perioadă care este și, și de asemenea și membrilor permanenței ai uh, Eurogrupului care au contribuit la această realizare. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, ministru. La parola. Mulțumesc, domnule ministru. Dau acum cuvântul domnului comisar Barnier. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Astăzi asistăm la un moment uh, foarte important nu doar pentru că este ultima sesiune a Parlamentului, ci și pentru că uh, cu aceste text, trei texte care reprezintă un întreg, uh, construim împreună cu președinția și cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, arhitectura de reglementare și de stabilitate financiară după ce Uniunea Europeană a fost uh, lovită din 2008 de o criză financiară, de o violență incredibilă criză care a redus creșterea, care a accentuat uh, criza datoriei suverane și care a provocat uh, probleme sociale, economice și politice pe care încă nu le-am măsurat în totalitate. Euh, din, începând cu februarie 2010, Eh, doamnelor și domnilor eh, eurodeputați, am eh, lucrat foarte mult la acest dosar. Am avut peste 40 de propuneri legislative pentru a răspunde la această criză și pentru a trage învățămintele de pe urma ei, de pe urma ei și pentru a construi această stabilitate. Îi mulțumesc uh, lui Iodmar Caras, uh, care a elaborat un text uh, foarte important și care se referă la măsurile prudențiale referitoare la cele 300 de bănci și 28 de metabănci. Avem acest cod de referință, Single Rulebook, rezoluția privind garantarea depozitelor și directiva privind cerințele de capital Peter uh, Zeman și uh, domnul uh, Höckmark s-au implicat foarte mult, așa că aș dori să le mulțumesc tuturor. Îi mulțumesc și doamnei Sharon Bowles și raportorilor fictivi. Am ajuns astfel la un acord echilibrat, un acord care marchează crearea Single Rule Book pentru gestionarea crizelor bancare în întreaga Uniune Europeană, cu instrumente comune de pregătire, de gestiune și de finanțare a, a crizelor bancare totuși fără să punem povara pe umerii contribuabilului și fără să-i cerem contribuabilului să plătească pentru erorile și pentru slăbiciunile băncilor. Sarcina noastră, care era deja dificilă, a fost făcută și mai dificilă din cauza evoluțiilor economice din 2010 încoace. Această criză a piețelor financiare a fost uh, dublată de o criză a datoriei suverane, uh, foarte acută, mai ales în zona euro. De aceea trebuia să trecem uh, la o viteză superioară și să procedăm la o integrare mai avansată astfel că am uh, instituit uh, mecanismul unic de rezoluție și în plus uh, am creat și Uniunea Bancară în două etape, începând cu septembrie 2012. Și în acest sens aș dori să le mulțumesc diferitelor președinții care s-au succedat, președinția Ciprului, Irlandei și Lituaniei, care deja a fost menționată. Îl salut de altfel și pe vicepremierul Elen Venizel Venizelos uh, pentru că Grecia a fost uh, foarte activă. În plus uh, și ministrul de finanțe al Greciei a fost foarte implicat împreună cu echipele sale. Așadar, am trecut împreună la această viteză superioară. Această dorință a fost împărtășită încă de la început de Parlamentul European. În 2010, raportul dumneavoastră făcea un apel la crearea acestui cadru european pentru gestionarea crizelor bancare și făcea un apel la instituirea unui fond de stabilitate uh, financiară. Și toate aceste demersuri uh, prefigurau uh, evoluțiile de mai târziu. După patru ani, cu toții împreună, am transformat această abordare conceptuală în realitate. Am uh, traversat uh, prima etapă cu mecanismul uh, unic de supervizare, de supraveghere pentru toate băncile europene cu aplicarea acelorași reguli de pe piața unică în acest single rule book și uh, astfel uh, am reușit uh, să aplicăm în mod unitar reglementările în Uniunea Europeană. Îi mulțumesc lui Marian Thyssen, lui Sven Giegold și tuturor raportorilor fictivi. Apoi, vicepreședinta Sabine Tartenschläger și președintele Băncii Europene s-au implicat foarte mult în acest proces au, uh, s-au implicat în uh, testele de stres uh, care au contribuit la o mai mare transparență a bilanțului băncilor. Așadar, există două, doi piloni, supervizarea și rezoluția. Tot acest demers nu a fost unul ușor având în vedere mizele și pozițiile inițiale foarte îndepărtate. Însă ați dat dovadă de foarte mult pragmatism. Știu că ați făcut foarte multe eforturi pentru a ajunge la un acord, iar acordul din 20 martie reprezintă uh, o evoluție majoră. Îi mulțumesc călduros Elizei Ferreira și președintei Sharon Bowles, dar și raportorilor Corin Fortman-Col, lui Sven Giegold, lui Vicky Ford, care au lucrat uh, foarte mult și care au participat la ședințe foarte lungi de negocieri, care uneori au durat și 17 ore. Cred că am, ne-am îndeplinit uh, misiunea în mod rezonabil și serios și am uh, creat condiții pentru ca băncile să fie mai robuste și pentru ca încrederea în sectorul uh, financiar, bancar și în zona euro să fie restabilită. Uh, Aș vrea să vă reamintesc uh, evoluțiile concrete. Am schimbat paradigma, iar de acum uh, rezoluția bancară va fi uh, finanțată de acționari și de creditori printr-un bail-in, deci prin capitalizare internă. Și în plus există și mecanisme de garantare alimentate de bănci și pentru bănci. Pot să vă spun că dacă Uh, am număra, uh, dacă am număra crizele bancare, le-am putea număra pe degetele de la o mână. Și mă refer la crizele bancare în care se uh, s-au folosit bani publici. În al doilea rând, protecția deponenților. În toate circumstanțele, depozitele vor fi garantate până la 100.000 de euro. Uh, și chiar și așa, riscul de pierdere este destul de slab datorită măsurilor de protecție pentru deponenți uh, și pentru IMM-uri. În al treilea rând, introducem uh, puteri sau prerogative de prevenire și de pregătire pentru crize. Uh, în materie financiară, ca și în cazul unor catastrofe ecologice, trebuie spus că prevenirea costă întotdeauna mai puțin decât remedierea atunci când uh, trebuie să iei măsuri de remediere, uh, pregătirea trebuie să fie bine pusă la punct. Și um, prevenirea costă mult mai puțin decât o remediere dezorganizată. Acest lucru este la fel de valabil și în cazul băncilor. Și uh, trebuie ca băncile să poată fi supuse rezoluției fără daune foarte mari pentru sistem. În al patrulea rând, în uh, zona euro, uh, acest mecanism de rezoluție va fi garantul, uh, garanția că aceste măsuri vor fi aplicate tuturor băncilor. Există un bord de rezoluție cu un mecanism european centralizat, un sistem fiabil, fără îndoială complex, Uh, și Comisia și Consiliul uh, intervin um, pentru a uh, valida deciziile bordului. Toate acestea ilustrează responsabilitățile importante care îi sunt încredințate acestui bord. Sistemul se bazează pe o finanțare credibilă, accelerată pe 8 ani, cu o mutualizare a contribuțiilor în proporție de 60% după 2 ani. În fine, există și un alt subiect uh, foarte important și anume coerența piețelor și uh, aceasta va fi asigurată uh, prin uh, conformitatea cu uh, Single Rule Book care se aplică în toate cele 28 de state membre. Doamnelor și domnilor uh, eurodeputați, vă mulțumesc uh, încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră. Comisia Europeană și-a făcut treaba în mod corespunzător și de aceea le mulțumesc și echipelor mele și celor de la Direcția Generală generală pentru uh, Piața Comună, care au colaborat cu dumneavoastră. Ați acceptat uh, compromisurile, nu a fost deloc ușor și mă refer în special la acordul interguvernamental. Chiar dacă acesta este limitat, uh, a fost greu de acceptat de mulți dintre noi și uh, mutualizarea finanțelor, uh, independența bordului, reducerea termenelor de despăgubire a deponenților, toate aceste aspecte și fără îndoială multe altele au fost posibile doar datorită dumneavoastră și doar hotărârii dumneavoastră de a păstra uh, nivelul de ambiție și de credibilitate al textului. Așadar, Uniunea Bancară se bazează pe acești uh, doi piloni, iar uh, aceasta este una dintre cele mai mari ambiții uh, ale Uniunii Europene după moneda și după zona euro. De asemenea, trebuie create condiții de egalitate împreună cu partenerii din G20 Așadar, uh, va fi nevoie de timp pentru a ajusta toate aceste texte. Oricum ar fi, trebuie să facem tot posibilul pentru a asigura stabilitatea financiară. Această stabilitate uh, trebuie asigurată și uh, trebuie să restabilim uh, și transparența și responsabilitatea, așa cum spunea și domnul Zimăn. În plus, trebuie să restaurăm etica care fusese oarecum pierdută. Iar acum trebuie să restaurăm competitivitatea în zona euro. Vă mulțumesc tuturor! Grazie, comisario. Mulțumesc, domnule comisar. Acum uh, avem vorbitorii în numele grupurilor politice. Din partea PPE, domnul Balț, două minute. Vă mulțumesc, doamna președinte. Din punctul meu de vedere, Uniunea Bancară este cel mai important uh, proiect din acest mandat legislativ în uh, domeniul financiar și sunt de acord cu domnul uh, Barnier care a argumentat în aceeași direcție. În calitate de raportor din umbră din partea PPE, pentru mine cel mai important este al treilea pilon al uh, Uniunii Bancare și mă bucură faptul că în cele din urmă am reușit să încheiem și acest dosar atât de important al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare. Și haideți să ne uh, să aruncăm o privire în uh, trecut. Deja din februarie 2012 noi am adoptat poziția Parlamentului în prima lectură după ce negocierile au fost o perioadă lungă de timp blocate în Consiliu și apoi în cadrul președinției uh, lituaniene aceste negocieri au fost reluate și după trei întâlniri trepatite am ajuns la un acord cu Consiliul European, cu Consiliul, cu Consiliul. Prin acest uh, sistem de garantare a depozitelor bancare, cred că transmitem un uh, mesaj foarte clar. În mod concret, toate depozitele de până la 100.000 de euro vor fi garantate fără niciun fel de condiții suplimentare, deci protejarea deponenților este o mare prioritate pentru noi și în ceea ce privește rezoluția băncilor, Uniunea Europeană a dat dovadă că poate trece la acțiune și atunci când lucrurile sunt uh, foarte complicate și în urma votului uh, de astăzi, pe marginea acestor uh, doi piloni ai Uniunii Bancare, de mecanismul de rezoluție bancară și cel de garantare a depozitelor bancare, vom fi făcut un mare pas înainte. Uniunea Europeană este cel mai mare spațiu economic uh, de pe această planetă și va avea un sistem avansat de uh, garantarea depozitelor și de a avea un, și un sistem avansat de rezoluție a băncilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților, doamna Ferreira, patru minute. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În ultima sesiune plenară a acestui Parlament vom adopta trei uh, cărămizi fundamentale în uh, lupta împotriva crizei financiare. E poate cea mai importantă legislație pe care o adoptăm de la începutul crizei în 2008. Uh, să nu uităm că salvarea băncilor a cheltuit mai mult de 26% din PIB-ul european și a târât în criză companii și oameni. Lucrurile s-ar putea face în mod diferit. Asta a spus deja Parlamentul în 2010. Domnul comisar Barnier a menționat uh, raportul din proprie inițiativă al Parlamentului în care am cerut Comisiei să acționeze uh, curajos și cu hotărâre și uh, sub ghidajul uh, comisarului Barnier am obținut răspunsul. Băncile sunt esențiale pentru sănătatea economiei și pentru familii. În fine, avem uh, reguli europene uh, Uh, menite să gestioneze într-un mod organizat și predictibil situația unei bănci care intră în criză. Uh, ne asigurăm că avem reguli de bail-in uh, prin care acționarii băncii și creditorii sunt primii care suportă costurile și de asemenea băncile vor trebui să construiască un fond pe baza profilului lor de risc. De asemenea, avem schema de garantare a depozitelor de până la 100.000 de euro. Pentru zona euro și pentru țările care doresc să intre în această zonă, ambițiile sunt și mai mari. Avem Uniune Bancară cu un mecanism de supraveghere unic la BCE, care va începe să funcționeze anul acesta. De asemenea, avem un sistem puternic de rezoluțiune a băncilor și sunt convinsă uh, în calitate, că în calitate de raportori vom putea îmbunătăți textul Consiliului. Uh, ceea ce adoptăm noi dă putere BCE-ului să decidă că o bancă nu mai este viabilă și decizia se facă liber de influențele politice ale statelor membre. De asemenea, ne asigurăm că partea comună a fondului de rezoluțiune va fi de aproximativ 70 de ani în 3, 70% uh, în 3 ani, mă scuzați, Uh, deci uh, îl face mai credibil și mai eficient. Negocierile au fost foarte grele și vreau să mulțumesc cât se poate de sincer uh, lui Sharon, lui Corin, lui Silvi, lui Sven și lui Vicky, femeile și bărbații care au făcut parte din echipa noastră de negociere. Vreau să le mulțumesc pentru eforturi, pentru hotărâre, pentru rezistență, dar vreau să mulțumesc și liderilor grupurilor politice și în special vreau să mulțumesc grupului, liderului propriului meu grup social-democrat, și președintelui Parlamentului care uh, a colaborat cu noi uh, îndeaproape pentru a ne uh, ajuta să rămânem hotărâți. Și de asemenea, am transformat Parlamentul European într-un partener de negociere solid și hotărât. Consiliul a înțeles această poziție. Aș vrea să mulțumesc președinției Elene și uh, ministrului Donadas și președintelui uh, Eurogrup, uh, domnul Dieselblom, pentru eforturile serioase pe care le-au făcut uh, în calitate de colegislator. De asemenea, vreau să mulțumesc întregii echipe a Comisiei Europene care ne-a ajutat uh, pe tot acest parcurs și, sigur, fără uh, staful nostru, aceste lucruri n-ar fi fost posibile. Însă, sigur, trebuie să fim atenți la implementare. Salutăm angajamentul exprimat astăzi de Consiliul că vor, de Consiliul că vor ratifica acordul interguvernamental înainte de uh, 1 eh, ianuarie 2016 și de asemenea salutăm ideea că o linie de credit ar trebui să fie operațională încă de la intrarea în vigoare a fondului de rezoluție Sperăm că instrumente cum ar fi capitalizarea preventivă vor uh, fi uh, vor respecta principiul că uh, contribuabilii nu trebuie să mai subvenționeze băncile. Și vă reamintesc că al treilea pilon al Uniunii Bancare este un sistem unic de garantare a depozitelor și asta încă rămâne să fie construit. Parlamentul a pus uh, fundația efort, la eforturile de a rupe legătura dintre bănci și statele membre, deci ca să protejăm depozitarii, deponenții și uh, contribuabilii și să salvăm și locurile de muncă. Trebuie să ne asigurăm că atunci când aceste lucruri sunt implementate, sunt implementate corect. Mulțumesc. Mulțumesc pentru grupul ALDE, domnul Wolf Klintz, două minute. Stimați colegi, sectorul financiar ne-a reproșat că în ultimii ani Uh, l-am acoperit cu un tsunami de măsuri uh, de reglementare. Eu cred că toate proiectele pe care le-am discutat au fost importante și a fost necesar să adoptăm uh, noi la instrumente de reglementare pe, tocmai pentru a spori gradul de siguranță în, în sectorul financiar. Prioritățile au fost însă stabilite puțin greșit. Ar fi trebuit să începem cu Uniunea bancară pentru că uh, Uh, Uniunea bancară contribuie la ruperea acestei legături între datoria suverană și cea a, cea a băncilor. Am discutat în, uh, în trecut uh, despre acest element de uniformizare a sectorului bancar și sper că nu se va ajunge la un conflict între politica monetară și aspectele uh, de supraveghere care se află acum, aceste două elemente uh, țin acum de Banca Centrală Europeană, tocmai pentru a nu submina credibilitatea Băncii Centrale Europene. Foarte importante sunt și firmele de audit uh, din acest punct de vedere. Apoi, ar trebui să reușim să consolidăm acest sector bancar fără a recurge la influență politică și sper că această trecere de la bailout la bail-in să ajute uh, la eliminarea poverei de pe umerii contribuabililor. Și acest principiu al uh, legării riscul, riscurilor de profit trebuie impus din nou. Parlamentul European nu a reușit să obțină toate lucrurile pe care și le-a dorit. Perioada de finanțare a acestui fond este prea lungă din punctul nostru de vedere de 8 ani Apoi, cred că ar trebui să fim foarte uh, atenți când punem în aplicare principiul proporționalității uh, pentru a nu impune uh, sarcini prea mari pentru băncile de mici dimensiuni. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul Domnul Lambert, în numele verzilor, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte niciodată să nu se mai întâmple asta. De câte ori nu am auzit uh, aceste cuvinte? Niciodată contribuabilul nu va mai trebui să fie obligat uh, să sară în ajutorul unei bănci care înregistrează pierderi. Niciodată nu se va mai întâmpla asta. Și totuși, abia în ultima sesiune a acestui mandat adoptăm uh, textul care ne va ajuta să transpunem în realitate acest deziderat fără îndoială, textul care va fi adoptat și textele care vor fi adoptate astăzi reprezintă un progres în domeniu. Clar, proprietarii, acționarii, creditorii băncilor vor fi penalizați și nu contribuabili. Totuși, nu pot uh, să nu mă mir că în uh, cadrul negocierilor, statele membre susținute de Banca Centrală Europeană și susținute de o parte din uh, Comisia Europeană și din serviciile domnului Ren, care este liberal, s-au bătut uh, pentru a insera o clauză de recapitalizare preventivă care le va permite statelor să sară în ajutorul băncilor uh, care înregistrează pierderi înainte de fapt să înregistreze pierderi prea uh, mari. Uh, asta înseamnă că uh, piețele nu trebuie să-și piardă încrederea în acele bănci. Mă miră această atitudine. Uh, se spune nu vom recapitaliza decât dacă. Eu cred că acest lucru este inacceptabil. În al doilea rând, nu mai este posibil ca băncile să fie transnaționale atunci când trăiesc și să redevină naționale în momentul decesului. Deci cred că textele sunt în progres pentru că mergem către o federalizare mai mare a gestionării eh, crizelor. Eh, băncile mari eh, vor fi gestionate atunci când vor fi în dificultate de un consorțiu de state și nu de Comisia Europeană. Apoi, domnule Barnier, am un singur regret față de activitatea dumneavoastră. Acest text trebuia să pună capăt situațiilor de bănci care sunt prea mari pentru a eșua. Însă îmi pare rău că acest text nu poate să abordeze acest lucru. De fapt, aceste bănci care sunt prea mari pentru a da faliment nu ar trebui să existe și cred că ar fi trebuit să ne sesizăm de acest aspect de această dată. Vă mulțumesc. Grație. Per... Mulțumesc. Din uh, partea ICR, doamna Ford, două minute. Mulțumesc. Astăzi examinăm trei părți legate de noile reguli privind băncile. Prima parte e o schimbare globală care se referă la greșelile trecutului. În trecut, când o bancă se confrunta cu falimentul, autoritățile aveau de ales între un faliment incert și cu probleme și un bailout cu banii contribuabililor. Acum, regulamentul oferă o rezoluțiune ordonată prin care uh, creditorii plătesc uh, nota de plată în timp ce deponenții uh, vor fi protejați lumea financiară va fi mai sigură. Și asta uh, în mare parte mulțumită activității G20 și a băncii Angliei, uh, care au uh, transmis aceste principii care sunt adoptate și acum. Vă mulțumesc, colegi. Al doua parte se referă la schema de garantare a depozitelor. E corect ca băncile și nu uh, contribuabilii să plătească nota de plată. Unele țări au ales să facă acest lucru printr-un fond de garantare a depozitelor. Altele, cum este și țara mea, au hotărât să pună o taxă de aproximativ 2 miliarde de lire. Mă bucur că n-am ales o abordare uh, generalistă, pentru că abordări diferite pot funcționa în țări diferite și respectăm acest lucru. A treia parte este Uniunea Bancară. Aici. Uh, euro, zona euro, eurozonul a hotărât să meargă mai departe și decizii care se luau odată la nivel de stat membru, acum se vor lua la nivel european și fondurile vor fi puse în comun. Înțeleg acest lucru, înțeleg de ce aceste țări vor să facă acest lucru, dar Marea Britanie și alte țări eh, nu sunt membre eurozon. Și mă bucur faptul că acordul eh, interguvernamental uh, spune clar că noi nu contribuim la fonduri și nu suntem responsabili pentru pierderi. Asta înseamnă că există o separație foarte clară între cei care doresc să participe și cei care nu doresc să participe. Avem în fața noastră negocieri dificile, dacă putem obține acordurile internaționale necesare, dacă putem respecta abordările naționale acolo unde trebuie respectate și dacă înțelegem că unele țări doresc o uniune din ce în ce mai aprofundată, în timp ce altele nu doresc, atunci negocierile poate vor merge bine în viitor. Mulțumesc pentru grupul GUE, domnul două minute. În momentul în care s-a declanșat uh, criza uh, financiară, toată liderii mondiali au declarat că urmează să fie reglementate piețele financiare, că vom avea măsuri draconice care vor duce la evitarea acestor uh, uh, situații pe viitor. Și am avut nevoie de 26% din PIB-ul european pentru a salva sectorul uh, bancar. S-a făcut și totuși s-au făcut prea puține lucruri. Europa trebuie să facă curățenie în uh, sectorul uh, financiar, însă munca nici măcar nu a început și exemplul sectorului bancar uh, este un exemplu de eșec. Am, nu am reușit să creăm un cadru de reglementare adecvat pentru uh, instituțiile uh, financiare. Uh, Organismele propuse pentru a fi înființate sunt, de fapt, niște monștri care uh, transformă Banca Centrală Europeană într-un organism lipsit de orice democrație și probabil că va deveni instituția cea mai puțin uh, democratică și cea mai puternică de pe planetă. Și apoi creăm și un uh, fond de rezoluție a băncilor, dar acesta urmează să funcționeze abia peste 8 ani și în peste 8 ani de zile părerile multora este posibil să se fi schimbat. Oricum, aceasta este singura veste bună din întregul uh, pachet propus. Într-adevăr, avem nevoie de reforme care să, să rezolve problemele zonei euro, dar în general avem nevoie de un mai bun sistem financiar. Vă mulțumesc, doamna Sinc. Are cuvântul domnul Pașca, un minut. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, domnule comisar, în țara mea sistemul bancar e solid și stabil și din cauza Uniunii Bancare s-ar putea confrunta cu probleme importante. După privatizarea uh, instituțiilor financiare de stat, sectorul uh, bancar este acum dominat de subsidiarele unor bănci străine. Aceste subsidiare sunt entități uh, independente și după ce sunt transformate în sucursale, vor fi instrumente prin care se vor sifona fonduri către țările companiilor mamă și uh, organizațiile de reglementare naționale nu vor putea să prevină transformarea acestor uh, subsidiare în sucursale și nici transferul lichidităților în străinătate. Doamne comisar, nu pretind că crearea Uniunii Bancare Europene are această agenda ascunsă de a uh, jefui sucursalele din unele țări ale, ale Uniunii Europene, însă legislația așa cum este ea permite să se aplice tot felul de scheme de acest gen cu implicații foarte grave. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Sinclair în continuare nu este, deci dau cuvântul celorlalți vorbitori. Începem cu doamna Wortman Col două minute. Intervenție fără microfon. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Astăzi uh, este o zi foarte importantă pentru Uniunea Economică și Monetară. Și un acord privind Uniunea Bancară este un moment extrem de important. Asta înseamnă că împreună cu BCE-ul, uh, băncile problematice vor putea fi gestionate la nivel european. Acest lucru este esențial pentru restaurarea încrederii uh, în rolul uh, pe care îl joacă băncile pentru noi și pentru economia noastră. Poziția Consiliului din decembrie nu era mulțumitoare și uh, asta din mai multe puncte de vedere importante, mai ales uh, în ceea ce privește rolul uh, statelor membre în anii inițiali. Și se punea sub semnul îndoielii aplicarea uniformă a regulilor. Acum însă avem o situație în care nu contribuabilii, ci investitorii și um, acționarii băncilor sunt cei care trebuie să plătească mai întâi. Asta înseamnă că acționarii vor fi acum mai responsabili în ceea ce privește asumarea riscurilor și uh, vor prefera să nu mai uh, meargă pe profituri pe termen scurt. Îi uh, mulțumesc președintelui Eurogrupului și lui Michel Barnier pentru că ne-au ajutat uh, să ajungem la un acord armonizat. Acesta este ultimul meu discurs uh, ca uh, membru al uh, Parlamentului European și vicepreședinte al grupului meu politic și vă pot spune că sunt mândră de ce am reușit să realizăm în domeniul financiar pachetul celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri, legislație pentru sectorul financiar și acest acord privind Uniunea Bancară. Cred că suntem pe drumul cel bun pentru a restaura încrederea în Europa și în zona euro. Uh, economia este încă afectată, iar șomajul este încă la niveluri destul de mari uh, și uh, mai sunt multe de făcut, însă cred că suntem pe direcția cea bună și cred că la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii Europene vom putea să aplicăm măsuri pentru a putea obține uh, relansare economică, o relansare a IMM-urilor și pentru crearea de locuri de muncă pentru toți, în special pentru tineri. Vă mulțumesc foarte mult! Grație! Mulțumesc! Domnul uh, Sanchez, un minut și jumătate. Eh, Președinte, durante la presente legislatură... Vă mulțumesc, doamna președintă y creado un sistema europeo de supervisión financiera. Para superar la crisis, restablecer el... Am reușit să creăm un sistem unic de supraveghere pentru a permite revenirea la un flux normal de credite, însă trebuie să facem mai mult. Dacă adoptăm mecanismul de garantare a depozitelor bancare, dacă adoptăm uh, mecanismul de rezoluție bancară, Acestea reprezintă pași importanți pentru a proteja contribuabilii de uh, salvarea viitoare a băncilor și este o contribuție importantă la funcționarea adecvată a Uniunii Bancare și pentru depășirea acestei spirale negative a legăturii între uh, datoriile, datoriile suverane și cele ale băncilor. Sunt uh, bucuros că am adoptat mecanismul de supraveghere unică și acum creăm și mecanismul de rezoluție unică prin care asigurăm o politică europeană uh, eficientă care sublinează și importanța rolului Parlamentului European. Însă trebuie să continuăm cu reformarea sectorului bancar avem nevoie de un sistem unitar de garantare a depozitelor bancare și o, plasă, o adevărată plasă de siguranță în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Schmidt. Bankunionen Doamnă președinte, Uniunea Bancară este poate uh, cel mai important vot pe care îl, uh, îl vom fi avut în această legislatură, pentru că vom crea în BCE o autoritate de supraveghere puternică și ne vom asigura că contribuabilii și deponenții nu mai trebuie să plătească falimentele băncilor. Uh, Uniunea monetară a fost uh, un factor important încă de la început, pentru că a fost o modalitate de a depăși lipsa de încredere. A fost mulți care au spus niciodată nu se poate crea moneda euro, a fost oameni care au spus uh, grecii vor trebui să iasă din zona euro din cauza crizei și s-a dovedit că stau înșelat. Uh, oamenii încep să înțeleagă cât de decisive pot fi instituțiile europene în momente de criză. Uniunea Europeană iese din cea, începe încet, încet, încet să iasă din cea mai uh, mare criză și vreau să felicit pe toată lumea. De asemenea, Irlanda sau Portugalia și revin, Uniunea Europeană Uh, a dat dovadă de tărie în momente dificile. Uniunea bancară creează stabilitate, însă reformele trebuie să continue. Doamnă președinte, este păcat, după părerea mea, că Suedia rămâne în afara Uniunii Bancare. Asta nu crește bine nici pentru băncile mari ale Suediei, nici pentru clienților. Cred că va slăbi influența Suediei în Uniunea Europeană. Și, de asemenea, vreau să spun că uh, e ultimul meu discurs în calitate de membru al Parlamentului European. Așadar, aș vrea să mulțumesc uh, președintelui, comisarului, președintelui Consiliului și comisarului pentru că ați făcut o treabă excelentă și sper că și țara mea va intra în Uniunea Monetară la un moment dat. Onorevole Gigold, Da... Domnul Sven Gigold, două minute. Frau President... Doamnă președintă, domnule comisar, stimată președinte al Consiliului, dragi colegi. Pe scurt, banc, Uniunea Bancară este cel mai mare pas înainte realizat de Europa în această perioadă legislativă. Avem un sistem uh, comun de supraveghere și avem acum reguli comune de rezoluție uh, a băncilor. Și astfel, pe viitor, nu contribuabilii sunt cei care vor plăti, și introducem din nou principiul responsabilității în acest domeniu al economiei de piață. Dar ne lipsesc în continuare două elemente importante, și anume taxarea uh, piețelor financiare. Încă nu am impus taxa pe tranzacții financiare și în continuare nu am găsit o soluție la uh, problema legată de dimensiunea prea mare a unor uh, bănci, ceea ce complică uh, Uh, foarte mult uh, procedura de lichidare organizată a acestora. Comisia a venit cu anumite propuneri în acest sens pe care acum trebuie să le discutăm și în plus trebuie să răspundem întrebării care a fost și care va fi rolul Parlamentului European. Parlamentul European întotdeauna și-a dorit uh, un model mai uh, democratic și mai eficace și cred că uh, am obținut uh, progrese importante când vine vorba de mecanismul de rezoluție bancare și tocmai de aceea vom vota pentru acesta. Însă, prin metoda interguvernamentală s-a ajuns de fapt la o încălcare a dreptului european și Comisia Europeană nu a avut curajul să combată această încălcare a dreptului comunitar. Și, de fapt, în uh, spatele ușilor închise se încearcă deja uh, scoaterea din uh, vigoare a acestui principiu asumării responsabilității. Știm foarte bine ce se întâmplă cu articolul 27 pe care am încercat să-l eliminăm. Acesta se, din nou se încearcă să, să, să fie impus și cred că nu este o idee bună. Deci responsabilitatea și răspunderea trebuie să fie un principiu uh, uh, omniprezent. Mulțumesc, domnul uh, Strejcek, un minut are acum cuvântul. Pani předsedající, pane komisaři. Domnul președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, Da, și eu uh, cred că băncile trebuie pedepsite. Trebuie să fie pedepsite pentru că au uh, avut uh, mai mare încredere în guverne cărora le-au împrumutat bani decât în companii. Întotdeauna a fost uh, mai sigur să dea bani cu împrumut guvernelor în loc să dea bani companiilor. Și rezultatul ar fi fost un colaps total. Domnul Venizelos a spus lucrurilor pe nume și anume că ar trebui să se separe datoria guvernamentală de instituțiile bancare. Dar acest lucru este imposibil pentru că Uniunea Bancară uh, nu va uh, determina în mod automat statele membre să se comporte uh, corespunzător. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Nu vor reforma peste noapte uh, ceva ce este imposibil de reformat. Cred că Uniunea Bancară nu este calea de urmat în acest sens. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc eh, foarte mult. un minut. Doamnă președinte, acum șase ani eh, s-a prăbușit sistemul economic de casino, prăbușire care a afectat pe toată lumea. Și am reușit să găsim sume foarte mari de bani într-un moment în care enorm de mulți oameni erau șomeri, speculatorii au uh, câștigat o grămadă de bani. În Grecia uh, noi suntem supuși de ani de zile austerității și alte țări la fel, culminând cu Ciprul, după Italia, Spania, Irlanda și toți Sarkozy și Barroso și toți cei ca Sarkozy și ca Barroso au uh, Uh, sacrificat Grecia pe altarul profiturilor bancare. De asemenea și comisarul Ren. Consiliul, Comisia, Banca Centrală și, din păcate, majoritatea acestui Parlament au dat uh, mână liberă sistemului bancar într-un moment în care noi încercăm uh, să avem o refacere economică. Uniunea aceasta bancară va întări băncile zombie băncile fantomă și sistemul financiar care va continua să ne dea criză după criză. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Elmer, un minut. Uh, Doamnă președintă, propunerile care stau în fața noastră sunt inadecvate pentru zona euro și nepotrivite pentru restul Uniunii Europene. Fără o schemă de garantare a depozitelor a băncilor europene, nu avem niciun fel de uniune bancară. E de înțeles că germanii nu vor să intre într-o astfel de schemă pentru că vor sfârși prin a plăti pentru prostiile altor bănci din alte țări europene. Și la fel nici noi, cei din Marea Britanie, nu putem suporta să vedem că sitiul londonez este sufocat de cerințele inutile ale Uniunii Europene. Dar sunt o felul de măsuri, bailout-uri, reduceri uh, și toate măsurile care s-au aplicat uh, crizei uh, europene nu sunt decât niște plasturi. Cancerul este tocmai euro, moneda euro, un proiect politic care n-a avut niciun sens economic uh, hibrisul uh, uh, liderilor europeni care refuză să vadă prăbușirea proiectului lor principal distruge perspectivele tinere generații din Europa uh, de Sud. Doamnă președinte, acești oameni au suferit uh, suficient. Este timpul să renunțăm la moneda euro. Uh, Mr. the... Domnule Elmar, există un cartonaș albastru. Îl acceptați? Îl accept. Mr. Helmer. Domnule Helmer, dacă credeți că aceste propuneri sunt atât de nepotrivite și atât de inacceptabile, de ce grupul dumneavoastră nu a participat la niciuna din sutele de ședințe de negocieri care au avut loc în ultimii cinci ani pe un subiect atât de important cum este rezolvarea sistemului bancar care nu funcționa. Și de ce așteptați până la ultima ședință a acestui Parlament ca să vă dați o steneala de a vă spune punctul de vedere. Vă mulțumesc. Thank you, Vicky. It's, it's always good to hear from you. Mulțumesc, Vicky. Întotdeauna e o plăcere să te ascult. Atunci când ești într-un grup destul de mic și într-o minoritate, așa cum uh, partidul eurosceptic uh, care se opune acestui proiect este, nu poți urmări fiecare problemă în detaliu, indiferent cât de important ar fi. Am privilegiul de a avea oportunitatea de a-mi exprima punctul de vedere astăzi și mulțumesc Vicky, lui Vicky pentru întrebare. Grazie, onorevole Gozes. Mulțumesc, domnul Gozes, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului Mă bucur uh, să constat uh, ca majoritatea dintre noi, uh, cu excepția câtorva voci disonante, că am ajuns la finalizarea acestui dosar pe care domnul comisar l-a promovat cu atâta asiduitate. Aceasta traduce o adevărată voință politică de a crește eficacitatea acțiunii economice a Uniunii Europene. Vreau să salut eforturile tuturor celor care au contribuit uh, pentru ca aceste texte să fie gata până la finalul acestui mandat și să respectăm calendarul uh, ambițios într-un context economic foarte dificil. Am reușit uh, să finalizăm în acest mandat pilonii Uniunii Bancare, și anume mecanismul de supervizare a băncilor, sistemul de rezoluție cu un fond unic de rezoluție și mecanismul de garantare a depozitelor. Aceste texte au toate ca obiectiv final restaurarea încrederii cetățenilor europeni în sistemul bancar și de a le oferi protecție împotriva riscurilor de derive bancare. Aceste texte încununează toate eforturile Parlamentului în domeniul reglementării financiare și acestea ar trebui să ne ajute să evităm apariția de noi crize sistemice și ar trebui să ne ajute să punem finanțele uh, publice în serviciul economiilor. Am reușit să depășim uh, divergențele de puncte uh, de vedere cu privire la sistemul de mutualizare pentru garantarea depozitelor și altele. Toate acestea sunt uh, rodul unui efort colectiv pentru a ajunge la niște soluții mai bune. Iar, domnule comisar, dumneavoastră ați jucat un rol foarte important, iar această dezbatere de astăzi e practic cireașa de pe tort a activității de reglementare care a fost executată exemplar. Mulțumesc. Doamna Beres, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar. Uh, Uniunea Europeană se confruntă cu un număr de 26 de milioane de șomeri. Așadar, trebuie să atacăm excesele bancare care au dus la finanțe publice insuportabile. Mă bucur că în această sesiune adoptăm uităm aceste texte majore care se referă la funcționarea Uniunii Bancare bazate pe trei piloni. Uh, îl salut pe colegul meu Hockmark pentru că în raportul său se stabilește procedura ce trebuie urmată atunci când o instituție bancară se află în dificultate și trebuie să-și restructureze activitățile. Obiectivul este simplu. Trebuie să ne asigurăm că contribuabilii și deponenții europeni uh, nu sunt cei care suportă primii costurile de salvare viitoare a băncilor, începând cu 1 ianuarie 2016. Acționarii și creditorii băncilor vor trebui să sufere primii pierderile băncilor. Salut apoi colegul, raportul colegului Peter Simon. În caz de faliment al instituțiilor bancare, cetățenii își vor recupera în cinci zile până la 100 de mii din depozitele lor. Aceasta este o promisiune care a fost respectată și care a devenit realitate. În fine, în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, salut raportul colegei Elisa Ferreira, pentru că în toate aceste luni s-a, zbătut și s-a bătut uh, uh, în aceste discuții. În grupul nostru politic am demonstrat că există o dimensiune europeană care ne ajută să depășim abordările anumitor state membre și aceasta ne permite să avem o uniune bancară veritabilă și să distrugem legătura uh, nocivă între pierderile bancare și datoria publică. Aceasta ne permite în fine să relansăm investițiile. Îi mulțumesc de aceea colegei mele pentru că că uh, astfel ne putem ocupa de problemele cetățenilor noștri, de investiții și de crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Grazie, onorevole Clute. Un minut. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Clute pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, Aș dori să subliniez și să accentuez faptul că, din punctul nostru de vedere, Uniunea Bancară este un pas important în Uh, direcția potrivită. Dacă avem o uniune monetară, atunci avem nevoie de o bună reglementare a sectorului bancar și de o bună coordonare a politicilor economice. Este un lucru pe care l-am afirmat de la începutul acestei crize economice. Avem însă și unele remarci critice. Obiectivul unii bancare este tocmai uh, uh, evitarea ca pe viitor contribuabilii vor salva aceste bănci. Însă noi considerăm că fondul prevăzut nu este suficient. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va dovedi adevărat sau nu. Poate va trebui să îmbunătățim anumite aspecte pe viitor. Apoi, un alt punct important pentru noi rămâne în continuare această problemă a băncilor prea mari pentru a da faliment. Cred că acest, uh, această chestiune va rămâne o provocare majoră pentru viitoarea perioadă legislativă și sper că în următorul mandat vom reuși să găsim o soluție la această problemă. Mulțumesc, domnul Ferber, are cuvântul minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi. Cred că după acest mandat Uh, legislativ de 5 ani de zile, putem spune cu mândrie că ceea ce am promis cetățenilor europeni, și anume crearea unor piețe financiare stabile și uh, garant, protejarea contribuabililor pe viitor. Am, deci am reușit să ne achităm de aceste promisiuni. Am reușit să creăm un mecanism european de supraveghere, am uh, reușit să impunem uh, reguli extinse astfel încât să răspundem și promisiunii făcute de uh, statele G20 de reglementare a piețelor financiare și acum și în domeniul uh, bancar impunem acest principiu al propriei responsabilități a băncilor. Consider că am obținut un uh, rezult un succes important în această perioadă legislativă. Dacă îmi permiteți câteva propoziții despre reglementarea sectorului financiar, pentru că în această seară nu avem prevăzută o dezbatere. Dacă este să ne gândim ce am reușit în doi ani și jumătate prin directiva MIFID în urma negocierilor prelungite și a discuțiilor prelungite cu Comisia Europeană și cu Consiliul, Cred că am reușit să creăm un sistem model pentru întreaga planetă când vine vorba de reglementarea sectorului financiar și doresc să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o. Vă mulțumesc, domnul Domenici, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Este ultima sesiune a acestui legislativ la Strasburg și Dragi colegi, domnule comisar, cred că e bine să facem un bilanț uh, general privind reglementările bancare și financiare pe care le-am uh, pe care noi am încercat să le impunem. Am putea spune că suntem satisfăcuți? Uh, da și nu. Sunt puncte de lumină care au fost puse în care au fost menționate foarte bine de unii colegi, dar există și, punct, moment, și lucruri, puncte de umbră mecanismul de rezoluție a crizelor, uh, mecanismul de supraveghere, mecanismul de garantare a depozitelor, încercarea generală de a îi apăra pe cetățeni, pe contribuabil, sunt lucruri bune. Însă, uh, termenele sunt foarte lungi pentru, determina și, pentru a determina și a aplica normele. Și îmi pare rău că n-am reușit în această legislatură să ducem la bun sfârșit și uh, procesul de separare între băncile de investiții și băncile comerciale ar fi trebuit să fie și ar trebui să fie unul dintre principalele obiective ale legislaturii viitoare. Cred că trebuie să limităm și mai mult tendința băncilor de a deveni gigantice și de a se îndatora. Avem nevoie de o guvernanță bancară mai eficace ca să uh, Uh, controlăm ce se întâmplă la, în conducerea băncilor, trebuie să facem mai bine o distinție între marile bănci și micile bănci, mai ales băncile cooperatiste din care sunt răspândite în teritoriu. Obiectivul principal al regulamentului ar trebui să fie garantarea uh, siguranței și solidității sistemului bancar în interesul public, așa cum spunea Benjamin Franklin, îmbunăt- uh, o uncie de prevenire e mai bună decât un kilogram de medicament. Mulțumesc! Doamna Podimata, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Este, acest lucru este foarte important uh, și uh, foarte simbolic. Este important că la această ultimă sesiune plenară consacrăm uh, atâta timp uh, pentru sistemul de rezoluție bancară, pentru fondul de rezoluție bancară. Astfel, uh, punem uh, bazele unui sistem care ne va ajuta să punem capăt de unor dezechilibre periculoase pe piețele financiar-bancare. Astfel, uh, vom avea un sistem de redresare și rezoluție bancară. Asta nu înseamnă doar o protecție mai mare a deponenților și a contribuabililor împotriva unor costuri uh, care nu sunt uh, uh, la care nu țin de responsabilitatea lor. Este vorba despre un mecanism pentru redresarea întregului sector. Salut crearea acestui sector și vă mulțumesc, domnule președinte, în exercițiu al Consiliului Consiliului pentru că ați uh, uh, reamintit că această uniune bancară are și un al treilea pilon și anume crearea unui nou sistem de garantare a depozitelor, crearea unui nou fond uh, care uh, Uh, se va înscrie în seria fondurilor de rezoluție. Mulțumesc uh, și domnului comisar Barnier pentru toate eforturile depuse astfel încât să avem Uniunea Bancară și sper că viitoarea comisie se va angaja în uh, finalizarea acestui al treilea pilon complet indispensabil. Mulțumesc foarte mult. Doamna Thyssen, un minut și jumătate. Voorzitter, meneer de commissaris, collega's, wie had er bij de... Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, cine ar fi crezut la începutul acestui mandat legislativ că astăzi vom putea finaliza o adevărată uniune, uniune bancară cu un uh, mecanism unic de, de supraveghere, un mecanism unic de rezoluție și un uh, fond uniform de garantare a depozitelor uh, bancare. Acesta însă a fost obiectivul pe care ne-l stabilisem și cred că trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat. Ne-am dorit rezultate concrete și acum am reușit să creăm un plan ambițios, dar uh, fiabil. Pentru acest lucru a trebuit să cooperăm, uh, să cooperăm atât în cadrul Parlamentului European, dar și în relațiile cu Comisia Europeană și a trebuit să tăiem această legătură între datoria guvernamentală și datoria privată și astfel am reușit să creăm bazele unui sistem bancar stabil. Acum putem uh, lichida în mod organizat o bancă fără ca să fie necesară intervenția contribuabililor. Acest lucru deschide noi perspectiva de afaceri. Băncile pot reveni la rolul lor tradițional în economia reală. Astfel vom uh, reuși să creăm mai multe locuri de muncă în sectorul uh, privat. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru colaborarea lor doar uh, mulțumită tuturor uh, care s-au implicat în acest uh, dosar am reușit să ajungem la acest rezultat. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caras. Doamna comisar, doamna președinte, doamnelor și domnilor, am reușit și am reușit să ne ținem de cuvântul pe care, ni l-am, pe care l-am dat. Astăzi am, uh, vom încheia acest proiect Mamut pe care l-am uh, inițiat în urmă cu câțiva ani și oferim o garanție importantă cetățenilor uh, europeni. Uniunea bancară este asigurarea noastră pe viitor ca contribuabilii nu vor mai uh, trebui să-și bage mâna în buzunar pentru a salva băncile. Sectorul bancar va fi mai rezistent la criză pe viitor și va fi mai uh, stabil. Noua reglementare privind cerințele de capital uh, impune unele standarde comune tuturor. Supraveghe- supravegherea comună de care se va ocupa pe viitor Banca Centrală Europeană va asigura uh, din nou reguli uniforme, apoi vor exista cel, vor trebui respectate aceleași reguli uh, în uh, situația de insolvență a unei bănci și creăm și siguranța necesară pentru um, deponenți care știu că în 5 zile vor putea să-și acceseze uh, până, să acceseze până la 100.000 de euro din propriile depozite. Pe viitor, principiul de recapitalizare internă va avea un rol uh, uh central și un unul din uh, scopurile noastre principale stabilite de la declanșarea acestei crize este asigurat să nu mai recurgem la fonduri publice pentru salvarea unor uh, bănci uh, falimentare. Și, domnule comisar, în cadrul Basel III am reglementat și problema legată de bonusurile prea mari plătite bancherilor Noi, în calitate de legiuitori, am creat un cadru de reglementare foarte clar și acum ne așteptăm ca autoritățile de supraveghere, dar și Comisia Europeană să depună toate eforturile pentru punerea în, în uh, aplicarea acestui cadru. Dacă o bancă uh, consideră că o persoană nu reprezintă un risc. În momentul în care se acordă un credit, trebuie să notifice acest lucru autorității de supraveghere. Este o dispoziție care, din punctul nostru de vedere, creează din nou, creează din nou o lacună și vă rog să luați o poziție foarte clară din acest punct de vedere pentru a

Astăzi, uh, în plenara Parlamentului European, asistăm la o zi istorică. Avem o dezbatere privind Uniunea Bancară, dar și votul pe marginea unor documente legislative cheie care stau la baza sa. Așadar, aș vrea să profit uh, de această ocazie pentru a felicita Parlamentul European, pentru a felicita Comisia Europeană, pe comisarul Barnier, pe uh, comisarul Barroso și să le mulțumesc uh, tuturor celor care au fost implicați uh, în obținerea acestui succes. În 2009, uh, una dintre problemele noastre a fost că nu mai doream să îi lăsăm pe contribuabil să plătească pentru problemele din sectorul bancar. Astăzi transmitem un mesaj foarte clar că am dat o nouă pagină din istorie. Uniunea bancară este un răspuns pozitiv din partea Uniunii Europene care va facilita viața companiilor care vor plăti dobânzi mai mici la credite. Nu cred că putem să acceptăm divergențele pe care le vedem astăzi. Avem în continuare foarte multe provocări. Trebuie să îi protejăm pe deponenți. Avem nevoie de un sistem adecvat de garantare a depozitelor și aceasta este una dintre marile provocări ale următoarei legislaturi de după alegeri. Acesta este ultimul meu uh, discurs în calitate de eurodeputat. Însă, cu siguranță uh, voi ține pumnii pentru ca în următorul mandat uh, să se facă pași în continuare pentru protejarea depozitelor. Le mulțumesc sincer tuturor colegilor care se află astăzi aici. Le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru Europa, pentru toate eforturile pe care le-au depus în timpul acestui mandat. Cu toții uh, am contribuit la îmbunătățirea situației. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna Hübner. Un mic și jumătate. Yes. Yeah. Thank you. Uh, Commissioner, uh, colleagues. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Să mulțumesc celor care au fost implicați în crearea acestor două legi, având în inima lor principiul unității europene. Vă mulțumesc pentru că ați încercat să nu divizați și mai mult zona euro de zona non-euro și pentru a păstra piața unică. Uh, în mecanismul de rezoluțiune, țările vor avea un cuvânt de spus pentru, în legătură cu băncile de pe teritoriul lor. Fondul unic va putea împrumuta de pe piețele de capital, măsură care poate compensa într-o oarecare măsură faptul că statele non-membre în zona euro nu au acces la acest mecanism. Și de asemenea mă bucură faptul că clauza de non-discriminare care a fost adăugată în text vor, va asigura tratarea corectă a celor care sunt în afara sistemului. Construcția rapidă a fondului unic e o veste bună, la fel ca și uh, crearea rapidă a compartimentelor naționale care să îmbunătățească legitimitatea democratică a celor incorporate deja în sistem. În fine, începește rolul B, Băcii uh, Centrale Europene. Mă bucur că am reușit să uh, avem o relație echilibrată cu autoritățile de supraveghere naționale. Sunt sigur că aceste instrumente vor ajuta Europa să facă un pas înainte pe frontul stabilității financiare, care e foarte important pentru creșterea economică. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Lang. Mulțumesc, domnul Lang, în un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc din inimă comisarului uh, responsabil pentru piața internă, pentru munca sa din ultimii cinci ani. Îmi aduc aminte că predecesorul său da. la 15 martie 2009 făcuse primele propuneri, domnul uh, McCreevy, dar cred că Uniunea Bancară nu va fi un panaceu. Și mă bucură faptul că Uh, mecanismul uh, de rezoluție bancară este așezat pe un alt temei juridic decât uh, cel cerut de Parlamentul European. Acest mecanism um, nu va rezolva problemele vechi, ci doar problemele viitoare, indiferent că este vorba de Dexia din Benelux sau de Credit Agricol din Franța, aceste probleme nu vor fi Uh, rezolvată de mecanismul unic de rezoluție. Mă bucur însă faptul că fondul de depozitare bancară a fost uh, unificat, dar că nu, exi- nu va exista un sistem, un sistem comun european de garantare a acestor uh, depozite. Și, la sfârșit, Temeiul juridic uh, în baza căruia Banca Centrală Europeană primește uh, competențe de supraveghere rămâne unul uh, nesigur. Deci, Banca Europeană este un element important, dar nu este răspunsul la toate problemele care ne mai așteaptă. Mulțumesc. Am trecut la procedura intervențiilor spontane. Avem 10 dorințe de intervenția. O să dau cuvântul tuturor, dar vă rog să respectați perioada, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, Gunnar, Marian, Corin și tuturor colegilor din tot spectrul politic pentru această muncă excelentă. Domnule comisar, ați spus că a fost o criză violentă. Așa a și fost uh, impactul crizei asupra familiilor, asupra societății, asupra uh, sferei politice. Uh, să nu uităm de cifre. Uh, în uh, contextul Irlandei, să nu uităm că contribuabilii au încasat uh, lovitura și spuneam că uh, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple în viitor. Suma a fost de 64 de miliarde. Avem uh, nevoie de acordul la care s-a ajuns uh, în iunie 2012 pentru a rupe legătura între uh, pierderile băncilor și datoria suverană. Această promisiune a fost onorată și mă bucur, domnule comisar, că ați vorbit despre etică și moralitate. Nu este prima dată și vă mulțumesc foarte mult că ați folosit aceste cuvinte în legătură cu sectorul bancar. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în viitor. Mulțumesc, domnul Kelly. Un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule pre- doamnă președinte. Așa cum a spus uh, domnul Caras, e o zi foarte importantă pentru Uniunea Europeană, pentru că încheiem un proces de 5 ani de eforturi și uh, vreau să felicit pe toată lumea, în special pe domnul comisar Barnier și sper că domnia sa va primi o funcție pe măsura talentelor uh, pe care le-a dovedit în ultimii cinci ani. Vreau acum să subliniez trei lucruri legate de acest efort. Schema de garantare pentru deponenți este excelentă. Uh, bonusurile bancare sunt limitate, ceea ce e foarte important. Eu le-aș fi limitat și mai mult, dar oricum e mai bine decât a fost în trecut situația. De asemenea, conceptul too big to fail, prea mare pentru a da faliment, a fost menționat. Trebuie să ne asigurăm că uh, băncile nu mai sunt atât de mari ca să nu mai dea faliment. Și există o soluție sugerată de un coleg irlandez și o susțin. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Plenković. Hvala lijepa, gospođo podpredsjednice. Pozdravljam povjerenik. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îl salut pe domnul Parnie, și să îi exprim uh, tot respectul pentru ceea ce a făcut uh, pe tot parcursul crizei. Aș dori să le mulțumesc și celor doi raportori pentru aceste două rapoarte care ne permit uh, să completăm Uniunea Bancară. Și mesajul uh, a fost că Uniunea Europeană făcea prea puțin și prea târziu. Însă, acum, cu acest uh, sistem, vom garanta o mai mare stabilitate financiară, reducând costurile pentru cetățenii europeni. În cazul uh, în care instituțiile bancare ar deveni insolvabile. Cred că prin măsurile luate în această directivă, consolidăm nivelul de protecție și de încredere în instituțiile financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Prendercaster. Thank you, uh, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori să îi mulțumesc Elisei Ferreira pentru munca sa, pentru angajamentul uh, său și pentru hotărârea sa de a evita, de a evita repetarea uh, dezastrului economic care ne-a costat atât de mult din anul 2008. A fost uh, amintită această sumă de 68 de miliarde de euro plătită de Irlanda pentru a salva băncile, 40% din PIB, de fapt. Prin acești uh, pași ajungem la un sector bancar mai, uh, mai stabil, uh, și vom avea acum uh, reguli mai precise pentru uh, băncile noastre. Cred că va fi o propunere legislativă uh, foarte importantă, cea pe care o vom adopta în acest mandat. Va fi stabilită o ierarhie a creditorilor și a acționarilor și, în plus, Uh, vom crea un singur fond uh, european de rezoluție a băncilor care va fi alimentat de băncile de bănci în sine. Mulțumesc, domnul Manca. În roku 2006, Europski... Mulțumesc. În 2006, socialiștii europeni au făcut propuneri de măsuri pentru a reduce posibilitatea unor crize sistematice. Totuși, Uh, aripa dreaptă a Parlamentului și euroșepticii au refuzat aceste propuneri, spunând că piața se va autoregla și va rezolva toate problemele. Ei bine, nu s-a întâmplat așa și de aceea băncile falimentare au trebuit să fie salvate de oamenii care nu au creat aceste probleme. E uh, foarte bună regula uh, aceasta a pieței când profiturile sunt distribuite proprietarilor băncilor, iar pierderile sunt plătite de uh, contribuabili și toți banii se duc în paradisuri fiscale și uh, uh, restul oamenilor plătesc. Aceste noi reguli uh, protejează depozit, deponenții și se garantează o continuare a serviciilor financiare. Trebuie să prevenim hazardul moral care rezultă din faptul că băncile s-au putut baza pe, băncile, pe banii publici. Atunci când băncile vor fi obligate să-și acopere propriile pierderi, vor avea un stimul mai bun să se automonitorizeze mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Papadopoulou. Doamna Papadopoulou. Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna aceasta este săptămâna pasiunilor în Cipru, pentru că se așteaptă resurecția băncilor. În același timp uh, la Strasburg uh, facem bilanțul a uh, ce am făcut sau ce nu am făcut în ultimii cinci ani pentru a aborda problemele crizei. Din păcate, bilanțul este catastrofal, pentru că noi, cetățenii ciprioți, am fost cumva niște cobai și am fost testați să se vadă cum pot fi abordate riscurile sistemice. Și uh, pentru a se vedea cum uh, facem față falimentului băncilor. Dar ce facem uh, pentru țara mea, pentru Cipru, pentru cetățenii săi, care uh, se, sunt acum în săptămâna patimilor? Când uh, va veni uh, salvarea, când va veni uh, mântuirea? Pentru că nu vrem noi să plătim pentru toate erorile europenilor. Uh, stabilitatea sectorului financiar european este importantă pentru viitorul pieței unice europene dar cred că asta nu trebuie să fie mai importantă decât uh, protecția contribuabililor uh, la care guvernele responsabile au făcut apel de multe ori pentru a combate crizele prin creșterea prin reducerea cheltuielilor publice. Uh, susținerea acestor politici ratate trebuie să înceteze. Și acum băncile trebuie să-și asume responsabilitatea pentru stabilizarea sectorului financiar. Cred că înainte de a proteja sectorul uh, financiar de faliment, trebuie să ne protejăm concetățenii de noile politici financiare uh, ratate, care de data aceasta vor fi finanțate din buzunarul băncilor. De aceea mă mulțumește uh, Uh, faptul că fondurile de rezoluție a băncilor nu vor proveni din bugetele statelor membre și de aceea uh, susțin această idee. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, doamna Vulianici. Domnul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este un pas în direcția cea bună. Însă nu este o zi istorică. Nu este o zi istorică să spunem că daunele trebuie să fie plătite de cei care le-au provocat, pentru că criza este rezultatul unui comportament irresponsabil al băncilor și al politicilor lor de creditare. Băncile au emis monedă de care nu dispuneau. Iar contribuabilii au trebuit să plătească. Însă situația trebuie să se schimbe Există însă pericolul ca sistemul bancar să devină uh, un fel de stat în stat și uh, care va dispune de banii noștri pentru a-și crea proprii bani virtuali care în realitate nu există. De ce se pobrinuti sljedećicu asta loc parlamenta? Sperăm că, oricum, viitorul mandat al acestui parlament uh, va merge în direcția cea bună. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole Sala. Mulțumesc, domnul Salafracos. Είναι θετικό να υπάρχει președintă, este un lucru pozitiv faptul că avem o, un uh, prag minim de garantare a depozitelor bancare. Este un pas foarte bun, dar realitatea este că până la urmă tot contribuabilii vor uh, plăti pentru această criză și nu acționarii unei bănci, în ciuda lucrurilor pe care le declarăm noi aici. Trebuie să recunoaștem faptul că ne confruntăm și cu o criză monetară și că avem, nevo- avem nevoie Uh, de anumite măsuri uh, specifice de slăbire a monedei euro. O monedă euro prea puternică afectează competitivitatea statelor membre. Deci cred că trebuie să analizăm și situația monedei euro și să nu uităm ce s-a întâmplat uh, în această perioadă și cu moneda dolarului. Cred că avem niște învățăminte importante de tras. Și aș dori să mulțumesc uh, și domnului comisar pentru eforturile pe care le-a depus în această perioadă de criză foarte dificilă. Mulțumesc. Domnul Morganti are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Se spune că în situații de criză suntem obligați să salvăm băncile, pentru că altfel s-ar prăbuși întreaga economie. E adevărat, dar asta pentru că am uh, trecut o limită în sensul că băncile au devenit prea mari ca să mai poate fi lăsate să dea faliment. Banii cetățenilor ale contribuabilor au fost utilizați masiv în ultimii ani pentru aceste salvări. Acum vor trebui să plătească acționarii și creditorii. De aceea insistăm asupra Uniunii Bancare, pentru că n-am avut curajul să luăm măsuri de la început împotriva acestei situații. Domnule comisar Barnier, e nevoie de o separare clară a băncilor pe modelul uh, legii Glass-Steagall uh, din America din 1933. Acesta este un exemplu clar de ce trebuie făcut pentru a ieși din criză. Băncile trebuie să se întoarcă la activitatea de uh, banking, adică de a primi depozite de la cetățeni și de a face să funcționeze economia reală prin credite instituțiile financiare care vor să riște și să speculeze pe piețele financiare pot să facă acest lucru, dar nu cu banii noștri și nu cu garanțiile noastre. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului comisar Barnier. Merci, madame la présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am parcurs împreună un drum foarte lung în uh, 20, în formula de 28 și referitor la acea mențiune privind uh, sitiul ul londonez. Uh, nu a fost o întâmplare acest lucru. Uh, a fost un lucru deliberat să lucrăm împreună pentru perfectarea acestei piețe financiare. Vă spuneam că acest uh, drum lung a început acum uh, mult timp. Uh, se spunea că reforma a venit prea târziu, însă vă reamintesc că prioritatea mea a fost crearea celor trei autorități europene de supraveghere și asta ca o prelungire a raportului de la Rozier. Sven Giegold, Silvi Gular și alți uh, colegi au fost raportori pe aceste dosare. Apoi, uh, foarte rapid, în mai puțin uh, de 2 ani, am ajuns la acest pachet pentru zona euro, iar cei care vor să se alăture, inclusiv Suedia, sunt bineveniți. Este clar că stabilitatea zonei euro înseamnă stabilitatea sau instabilitatea întregii Uniuni Europene. De aceea, această Uniune bancară este un element major, un element fundamental. Eliza Ferreira, Sven Giegold, Maria Thyssen au lucrat foarte mult la aceste aspecte și aș vrea să salut, așa cum spunea și doamna Vortman Kohl, eforturile făcute de președinția Elena a Consiliului. Vreau să subliniez de asemenea și rolul major al Băncii Centrale Europene în toate aceste negocieri uh, cu președintele uh, Draghi și cu vicepreședintele. Apoi uh, am ajuns la o structură comună, cu reguli comune, care să ne ajute să evităm că um, contribuabilii vor plăti pierderile bancare. Apoi, uh, reguli prudențiale pentru toți uh, actorii implicați. Apoi, uh, colegul Balț vorbea mai devreme despre solvabilitate. Se vorbea despre reguli prudențiale pentru cele 8300 de bănci din Uniunea Europeană. Practic este vorba despre reforme structurale pentru a limita riscurile și pentru a asigura o bună supraveghere și pentru a responsabiliza. Iar elementul principal al uh, responsabilizării este transparența, să știm cine ce face. Sunt unii cărora nu le place să stea în lumină, dar va trebui să continuăm aceste eforturi aș dori, uh, doamna McGuinness, să reiau uh, aceste cuvinte, etică și moralitate. E normal să vorbim despre aceste lucruri și este normal ca etica și moralitatea să fie însoțite de reglementări și de legi clare vorbim despre etică și morală și vorbim și despre riscuri și aș vrea să-i răspund lui Otmar Caras uh, cu privire la normele tehnice referitoare la uh, remunerarea din sistemul bancar în cadrul directivei privind cerințele de capital. Trebuie să definim uh, ce sunt acei risk takers. Și uh, în urma discuțiilor din Comisia Econ, uh, Stimate domnule Caras, susțin punctul de vedere al Parlamentului cum că autoritățile trebuie să fie informate ex ante cu privire la aplicarea acestor reguli și așa interpretăm noi regulile tehnice și confirm această interpretare și voi confirma această mm, interpretare printr-o scrisoare formală. Aceste lucruri s-au întâmplat într-o perioadă în care cetățenii aveau nevoie de niște răspunsuri, iar dumneavoastră, membrii ai Parlamentului, ați oferit aceste răspunsuri pornind de la uh, propunerile Comisiei Uh, acum uh, trebuie să facem ceva pentru a nu mai permite sistemului financiar să facă ce vrea, așa cum a făcut în ultimii 25-30 de ani. Deci uh, sistemul financiar bancar trebuie să fie în serviciul economiei și nu în propriul său serviciu. Vorbeam despre cetățeni, despre contribuabili, pe care ne-am propus să îi protejăm. Și în acest context aș dori să menționez câteva texte pe care le-am adoptat în ultimii patru ani și care sunt texte uh, adresate cetățenilor. Este vorba de garantarea depozitelor. Este un text pentru cetățeni, Peter Simon. TRIPS, uh, doamna Beres, uh, contul bancar de bază, doamna Clute. Și salut aici prezența colegei mele, Dominica care a urmărit îndeaproape acest text. Apoi, uh, creditul ipotecar cu Antolino Sanchez Presedo, uh, garantarea și despăgubirea investitorilor, Oli Schmidt, încadrarea serviciilor uh, financiare, uh, cu Iogo Feio și așa mai departe. Acestea sunt texte menite să-i protejeze pe cetățeni uh, și pe miile de cetățeni și de familii care au suferit din cauza lipsei de transparență, din cauza manipulării și din cauza lipsei de responsabilitate. Iată, i-am protejat pe cetățeni. Și cred că ar trebui să reamintim uh, toate aceste demersuri uh, în toate sectoarele Jean-Paul Gozes uh, s-a ocupat de capitalul uh, privat, apoi produsele derivate, uh, care au făcut obiectul unui raport al lui Werner Langen, căruia îi mulțumesc foarte mult. Este vorba despre 600 de miliarde de euro în acest sistem Apoi, uh, Philip Lambert uh, s-a ocupat uh, de un alt dosar foarte important. Abuzurile de pe piață, controlarea manipulărilor. Unii bancari vor ajunge în închisoare din cauza acestor acte de manipulare și Ellen McCarthy s-a ocupat de acest dosar. USIT a fost un raport al lui Sven Giegold. Apoi, valorile mobiliare, Uh, raportul doamnei Swinburne, simplificarea contabilității de care s-a ocupat uh, domnul Laine, conglomeratele financiare de care s-a ocupat domnul Stolojan și alte câteva texte importante pentru piața internă. Texte care facilitează creșterea. Este vorba despre uh, pașaportul pentru riscurile de capital și Fondul European uh, pentru Antreprenoriatul Social, un sector care creează locuri de muncă. Și doamna Sofie Oconi a fost raportor. Iată câte rapoarte și am vrut să îi menționez pe toți acești raportori pentru că uh, serviciile comisiei, uh, serviciul juridic, interpreții pe care doresc să-i salut au fost foarte implicați. Dans, dans cette... Și uh, Mm, voi, și sper că voi putea să uh, revin în acest Parlament pentru a putea urmări uh, progresele în toate aceste uh, dosare. Raportarea nefinanciară cu domnul Baldasare, reforma structurală a băncilor. Știu că acest text a venit târziu, și am vrut uh, să facem tot restul, toate textele transversale, orizontale, care se referă la toate, uh, la toate cele 8300 de bănci, rezoluție, garantarea depozitelor, robustețe, Abia după ce uh, vom fi adoptat uh, aceste texte, mi-am pus întrebarea dacă e suficient. Și eu mi-am spus, da, este suficient dacă aceste texte sunt adoptate pentru quasi totalitatea băncilor și dacă sunt respectate de autoritățile de supervizare. Însă răspunsul este nu pentru cele 30 uh, de mari uh, bănci uh, care adesea au venituri mai mari decât PIB-ul țării în care se află. Nu este vorba doar despre țara în care și-au sediul social, este o problemă sistemică pentru întreaga Uniune Europeană. De aceea am propus aceste reforme structurale Uh, și pe care le va adopta Parlamentul uh, European. Și cu siguranță, dacă veți reveni, uh, dacă veți fi realeși în Parlamentul European, veți putea să lucrați în continuare la aceste dosare. Va trebui să ponderăm riscurile și va trebui să contracarăm activitățile speculative. Uh, care nu au nicio justificare din punctul de vedere al interesului general și al economiei. Iată, doamnelor și domnilor eurodeputați, va trebui să veghem la buna aplicare a acestor texte și va trebui să le evaluăm, să le completăm, să le corectăm dacă este necesar. Va trebui de asemenea să veghem la respectarea uh, level playing field și vă reamintesc că Uniunea Europeană a fost la originea uh, G20, uh, la originea agendei mondiale de combatere a crizei. Noi ne-am făcut treaba și va trebui să verificăm cu partenerii noștri americani din G20 că toată lumea își face treaba. Iată, 40 de rapoarte, 40 de texte unii bancheri consideră că E prea mult, însă cred că absența de reglementare a fost problema. Autoreglementarea sau dereglementarea au fost problema. Uh, Uh, pe care le-a, susțin, pe care le-a susținut Uniunea Europeană în ultimii ani. De aceea cred că era nevoie de o bună supervizare și de o bună reglementare publică și am făcut asta împreună. Uh, doamnă președinte, toate grupurile politice din acest Parlament uh, au participat într-un fel sau altul prin intermediul raportorilor pe care i-am citat. Nu este acum momentul să ne autosatisfacem, să ne autocomplacem, pentru că există prea mulți cetățeni care suferă și care trebuie să facă eforturi, să ne gândim la ei. Uh, pe baza acestor uh, piețe financiare stabilizate. Va trebui să reglementăm mai bine pentru a relansa uh, economia și competitivitatea. Vă mulțumesc! Grazie, comisario. La parola... Mulțumesc. Dau acum cuvântul ministrului Venizelos. Vă mulțumesc, doamnă președintă stimați membri ai Parlamentului European. Am fost un uh, ministru responsabil cu economia în Grecia, poate în cea mai dificilă perioadă a crizei economice, în momentul în care această criză afecta întregul sector bancar, într-un moment în care a trebuit să reducem în mod drastic datoria publică a Greciei, vă pot spune din propria experiență că um, lucrurile pe care le-am discutat astăzi și deciziile pe care le luăm în legătură cu Uniunea Bancară reprezintă decizii de importanță istorică, pentru că tăiem această legătură prin care o criză financiară poate deveni uh, o criză a datoriilor publice. Și în același timp punem bazele unui viitor mai, uh, mai sigur. Nu a fost deloc uh, ușor să ajungem în această situație și definitivarea Uniunii Economice și Monetare nu poate fi făcută fără pași supliment, uh, suplimentari. Deci nu este suficient să dispunem de un singur mecanism de supraveghere sau de un mecanism unic de, de rezoluție. Avem nevoie în plus de un fond de garantare a depozitelor bancare la, un, uh, la nivel european un adevărat sistem european de garantare a depozitelor bancare. Prin toți acești pași încercăm să depășim, de, a trebuit să încercăm să depășim și dezechilibrele existente între statele membre, dezechilibre structurale care afectează piața internă. Dacă este să ne uităm la piața bancară actuală din Europa, vedem că există un dezechilibru major Um, din punctul de vedere al uh, dobânzilor care trebuie plătite, pentru că aceste diferențe de bânzi plătite duc la diferențe de dezvoltare între statele membre. Întreprinderile mici și mijlocii uneori trebuie să plătească dobânzi cu șase ori mai, cu șase uh, puncte procentuale mai mari în Grecia decât în uh, Germania lucru care accentuează, desigur, tensiunile pe piața internă și dezechilibrele de pe piața internă europeană. Un alt dezechilibru care, care afectează atât Grecia, dar și alte state, este fuga de capital dintr-un stat în altul. Explic, singura explicația nu rezidă doar în diferența între Uh, dobânzile bancare plătite, ci percepția legată de siguranța oferită de un stat sau de altul. Tocmai de aceea avem nevoie de măsuri suplimentare pentru a depăși aceste două dezechilibre fundamentale. Rămâne în continuare o întrebare importantă la care nu am găsit un răspuns acum înaintea, înaintea alegerilor europene. Avem în uh, fața noastră o propunere generală de a ajunge la o uniune bancară, dar nu trebuie să uităm pe cetățenii europeni, mai ales cei care nu au un loc de muncă și pentru care ce se întâmplă în peisajul bancar este foarte important. Pentru acești cetățeni este foarte important să avem aceste premise pentru viitor, mecanismul unic de rezoluție și uh, Fondul European de Garantare a Depozitelor Bancare. Doar astfel vom ajunge la o economie europeană mai competitivă, ne vom pune întreprinderile pe bază mai solidă și vom ajunge la sectoare industriale cu adevărat competitive. Pentru că acest lucru este important. Cum vom reuși să revenim la dezvoltare economică durabilă, pentru că doar creștere economică va ajuta la combaterea șomajului în rândul tinerilor. Sunt măsuri uh, importante, așadar, nu doar pentru uh, sectorul bancar, ci sunt decizii esențiale pentru economia reală. Băncile există tocmai pentru a ajuta economia reală. Și cetățenii europeni Uh, obișnuiți sunt cei care au suferit uh, cel mai mult, cei care și-au pierdut locul de muncă și au ajuns în sărăcia. Aceștia sunt cetățenii care urmează să beneficieze de munca noastră de aici. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului comisar Barnier pentru rezistența, pentru hotărârea de care a dat dovadă. Desigur, nu am ajuns la sfârșitul drumului, mai avem multe lucruri de făcut când vine vorba de separarea în cadrul băncilor a unităților care se ocupă de investiții și a celor care se ocupă de relațiile directe cu clienții. Cred că ar trebui să, reu- să reușim să separăm aceste două activități a băncilor. Trebuie să stabilim criterii clare de evaluare a mecanismelor de oferire a creditorilor de către bănci și toate aceste criterii împreună cu uh, mecanismul de supraveghere vor ajuta la creșterea economică, vor crea un mediu propice pentru investiții suplimentare și vor îmbunătăți în general mediul de afaceri în Europa. Pentru că există această idee conform căreia băncile s-au separat prea mult de economia reală și au ajuns la, să funcționeze conform unei economii de casino în care doar profiturile rapide și imense sunt importive, importante. Cred că am pus capăt acestei tendințe, lucru care ne dă speranță pentru viitor. Există un număr de peste 100 de bănci Uh, importante în Europa și uh, am uh, efectuat teste de rezistență, de evaluare a calității activelor deținute de aceste bănci și am reușit să separăm această legătură între datoria băncilor și datoria guvernelor și pentru a rezolva toate aceste probleme, avem, un, avem nevoie de un, uh, de un unic sistem bancar european sănătos în care băncile să dispună de un portofoliu de active sănătos care să le permită să sprijine economia reală. Deci cred că putem învăța mult în, uh, în urma cercului vicios prin care am uh, tot trecut și să-l transformăm într-o într-o spirală pozitivă de creștere economică. Trebuie să transmitem aceste mesaje pozitive cetățenilor europeni. Ne ocupăm de preocupările lor uh, cotidiene. Nu este vorba de un și că încercăm să ajungem la un sector bancar care să țină seama de preocupările lor zilnice. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Are acum cuvântul domnului Höckmark, două minute. Eh, mulțumesc, eh, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar Barnier, mulțumesc, eh, domnule președinte Veniselos al Consiliului. Aș vrea să mulțumesc și președinția anterioară, președinția lituaniană, care a făcut posibil acordul politic între Parlament și Consiliu. Suntem acum la sfârșitul uh, unei perioade de legislare intens, legiferare intensă, prin care am uh, pus bazele viitorului uh, sectorului bancar european și legislației acestui sector. Am încercat să obținem un echilibru cât mai bun între finanțele publice și nevoia de a proteja întreaga economie, economia generală. Dar intrăm acum într-o nouă perioadă. Trebuie să ne asigurăm că stabilitatea poate contribui și la crearea de locuri de muncă și la investițiile de care avem nevoie. Uh, punem fundamentele unui sector bancar care trebuie să fie mai stabil prin procedura de bail-in despre care am vorbit mai devreme uh, Astfel încercăm să ne asigurăm că există mai multă stabilitate în sistem atunci când uh, apare următoarea criză. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem uh, o legislație comună și în același timp că ne asumăm responsabilitățile la nivel național, dar și că suntem mai credibili și că putem să obținem investițiile și creșterea economică de care Europa are nevoie. Nu cred că uh, nimeni mai crede că sectorul bancar uh, își poate rezolva problemele. Dacă investești în sectorul bancar, trebuie să-ți asumi același risc pe care ți-l asumi uh, în orice alt uh, sector și nu trebuie să mai fie banii publici cei care să îți asigure salvarea. Avem, uh, suntem așadar uh, pe direcția cea bună, putem să mergem mai departe și cred că există o susținere largă pentru aceste măsuri. Acum trebuie să ne asigurăm că ele sunt implementate corect și că uh, se creează locuri de muncă, investiții de care Europa are atât de multă nevoie. Am creat fundația și sunt mândru că am participat la acest proces. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Hochmar! Are cuvântul domnul Zimon, două minute. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar Barnier, stimate domnule ministru Venizelos, dragi coraportori, dragi raportori din umbră, dragi colegi, este pentru mine o deosebită onoare ca astăzi, după cinci ani de discuții, să ajungem la uh, finalizarea dosarului privind Uniunea Bancară în Parlamentul European. De la bun început, poziția social-democraților a fost una foarte clară. Și la sfârșitul acestei dezbateri aș dori să transmit un mesaj foarte clar din Parlamentul exterior, uh, European înspre uh, lumea exterioară, pentru că prin votul nostru de astăzi uh, luăm o decizie importantă împotriva tuturor uh, atitudinilor critice care nu dădeau niciun ban pe noi, nu credeam, nu credeau că vom reuși să facem ceva, cred că au învățat o lecție importantă toți aceștia. Astăzi, prin uh, uh, Uniunea Bancară, contribuabilii nu vor mai fi primii care vor sări în ajutorul unor, unor bănci, ci ultimii. Am făcut tot ceea ce a stat în puterile noastre, astfel încât crizele bancare să se rărească pe viitor și să poată fi mai ușor controlate. Deci noi ne-am făcut temele de acasă. Mai rămân uh, suficiente provocări pentru viitorul mandat legislativ, pentru viitoarele generații, pentru viitorii noștri colegi din Parlamentul European. Însă astăzi, uh, Cred că cel mai important mesaj pe care îl transmitem cetățenilor europeni este că Europa a devenit din nou că tocmai în, uh, că reușește, că poate să uh, iasă mult mai puternică dintr-o criză atât de, atât de problematică. Cred că astăzi contribuim la crearea unui uh, proiect prin care Uniunea Europeană va oferi o, uh, un grad mai mare de, de stabilitate cetățenilor săi. Deci, mergem înainte. Vă mulțumesc, domnule Simon. Am uh, încheiat această dezbatere. Astăzi, la ora 12, urmează să votăm și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind siguranța produselor și uh, protecția consumatorilor. Avem aici trei rapoarte, primul al doamnei Șaldemon,